care este poziția Parlamentului European. Mulțumesc, doamnă comisar. Acum uh, iau cuvântul oratorii numele grupurilor politice. Mai întâi, numele grupului PPE are cuvântul domnul Sayer. Patru minute. Tisztelt elnök asszony!